articolul 24 din Convenția ONU cu privire la persoanele cu dizabilități se spune că aceste persoane nu trebuie să fie niciodată excluse din sistemul general de educație. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum urmează raportul doamnei Elisabeth Iegle, raport referitor la rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale. Raportarea timp de 4 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. În calitatea de raportor pentru rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale, obiectivul meu a fost de a avea o dezbatere cât mai largă pentru a um, oferi cât mai multă vizibilitate rolului femeilor în agricultură și în zonele rurale. O sarcină centrală a Uniunii Europene pentru zona rurală trebuie să fie asigurarea de, de egalitate de, de șansă. Trebuie să evităm concentrarea uh, urbană pentru ca și oamenii din zonele rurale să aibă o perspectivă reală. În ultimele decenii, politica agricolă comună s-a uh, concentrat pe dezvoltarea pozitivă a zonelor rurale. Pe viitor trebuie să fie uh, mai important ca aceste zone să progreseze. Pentru aceasta avem nevoie de noi eforturi și de noi strategii din partea tuturor actorilor. Este nevoie ca acum să ținem seama de uh, nevoile femeilor din zonele rurale. Experiența ne-a arătat că calitatea vieții și puterea economică mai ales în zonele rurale, sunt, este, sunt legate de prezența femeilor. Acest lucru a fost arătat în mod clar în ultimii ani. Sprijinirea femeilor și sprijinirea proiectelor fem- uh, conduse de femei a dus la efecte foarte pozitive și această experiență în cadrul uh, sprijinirii din cel de-al doilea uh, pilon uh, au, au putut fi puse la un loc din toate zonele Uniunii Europene. În agricultură, femeile au un rol esențial. În uh, ultimii ani, uh, femeile au contribuit la diversificarea și la adaptarea exploatațiilor. Multifuncționalitatea agriculturii a devenit mai concretă astfel. Uh, Exploatațiile agricole oferă mai multe servicii pe lângă cele tradiționale agricole și acest, aceste potențiale economice ar putea fi folosite și mai mult. Există șanse, de exemplu, în uh, sprijinirea concretă a rolului femeilor în agricultură. Acestea au competențe profesionale diferite și acestea ar trebui să fie luate în seamă mult mai mult. Cerem pentru aceasta mai ales uh, participarea totală a um, femeilor la viața economică și agricolă. Femeile trebuie să fie să participe la responsabilitățile comune. Pentru acestea însă trebuie să fie uh, reprezentate în mod adecvat în instituțiile locale. După un uh, dialog intensiv în uh, Comisia Agri, am, uh, am adoptat acest raport cu un singur vot negativ. Pentru votul de mâine din plenară nu există niciun amendament. După părerea mea, acest lucru ne arată că am ajuns la un compromis foarte bun care poate fi acceptat de toate grupurile politice. Unanimitatea ar oferi acestui raport greutatea necesară pentru ca el să fie luat uh, în considerare așa cum trebuie, atât de către Comisie cât și de către Consiliu. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor și îndeoseb raportorilor din umbră pentru colaborarea extraordinară. Discuțiile care vor urma legate de viitorul pacului după 2013 nu trebuie să excludă uh, și să neglijeze rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale. După părerea mea, raportul nostru va reprezenta o bază foarte bună pentru această discuție și va duce la contribuții pozitive și în ceea ce privește contribuțiile financiare viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, eh, cominciamo il catch di Mulțumesc. Începem uh, procedura Catch the Eye cu doamna McGuinness. Mulțumesc, doamnă președinte. O felicit pe Elisabeth Iegle pentru activitatea depusă în cadrul acestui raport și pentru munca pe care a făcut-o în ultimii ani în acest domeniu. Este un compliment pentru activitatea sa că nu s-au depus amendamente la raport. Vreau însă să vă atrag atenția asupra câtorva alineate salut alineatul 4 cu privire la importanța unui buget pentru agricultură în general, alineatul 10 cu privire la noile tehnologii în zonele rurale și necesitatea de a extinde accesul la internet de bandă largă. Cred că alineatul 34 este deosebit de important pentru că se spune că femeile trebuie să fie reprezentate în organismele sociale, economice și politice în sectorul agricol pentru ca procesele decizionale să fie luate atât de femei cât și de bărbați. Este important acest lucru și uh, Uh, din păcate, uh, organizațiile agricultorilor sunt predominate de bărbați. În fine, Comisia trebuie să știe că problema agricultorilor femei și bărbați uh, este incertitudinea legată de reforma PAC și unii agricultori încearcă să anticipeze rezultatele și să-și asume niște costuri care ar reprezenta o povară prea mare pentru ei. Vă rog să transmiteți acest mesaj Comisiei. Mulțumesc!

Mulțumesc. Harkin. Mulțumesc, Salut acest raport uh, oportun al lui Elisabeth Iegle și îi mulțumesc pentru cooperarea bună. Nu foarte mulți uh, realizează că 42% din cei implicați în agricultură sunt femei și trei din zece exploatații din uh, Anglia sunt gestionate de femei și cred că femeile care rămân în mediul rural pot contribui la realizarea obiectivelor strategiei 20 2020 prin agricultură și cred că trebuie să existe facilități și stimulente pentru viața de zi cu zi. Astfel de servicii ar include servicii de sănătate, educație, servicii de agrement, transport uh, și uh, internet de bandă largă. Și vrem ca aceste servicii să nu fie orientate doar spre piață. Trebuie de asemenea să existe asigurări adecvate pentru femeile care lucrează în agricultură pentru a le fi garantate pensiile și viitorul. De asemenea, abilitățile antreprenoriale ale femeilor trebuie trebuie să fie încurajate, iar femeile trebuie să fie implicate la nivel local, regional și central în organizațiile agricole și în organismele decizionale. Acesta are un impact foarte mare și va contribui la întărirea rolului femeilor în agricultură în viitor. Mulțumesc. Domnul Ferreira. Obrigado, senhora presidente. A situação das Domnul Ferreira. Mulțumesc, doamnă președinte situația femeilor din zonele rurale depinde de PAC, depinde de evoluția crizei Femeile reprezintă 42% din mâna de lucru din agricultură în uh, întreaga Uniune Europeană. Majoritatea acestor femei uh, lucrează în fermele familiale, deci sunt afectate direct de închiderea și de, mm, de închiderea unităților familiale de mm, exploatare a agriculturii. Um, ca și în celelalte sectoare de activitate, ele sunt afectate de uh, Uh, nivelul scăzut de salarii, de sărăcie, de șomaj, toate acestea agravate de politici antisociale. Nu este suficient să spunem cuvinte frumoase și să facem declarații de intenție. Trebuie să stopăm aceste politici, trebuie să punem în valoare rolul femeilor și să întărim rețeaua de servicii publice în mediul rural. Servicii de sănătate, de educație, servicii pentru familii,

Mulțumesc. Are cuvântul acum Comisia. Doamnă președintă, în primul rând aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei raportor și membrii Comisiei Agri, deoarece este foarte important să discutăm despre această temă. Comisia înțelege foarte bine care este rolul esențial al femeilor în agricultură și în zonele rurale. Regulamentul în ceea ce privește dezvoltarea rurală oferă sprijin în diferite zone importante pentru rolul femeilor, de exemplu în stabilirea unor micro-întreprinderi, în aducerea de valoare adăugată unor produse agricole și acestea ar fi doar unele exemple politica de dezvoltare rurală prevede posibilități pentru femei de a găsi un echilibru între viața familială și cea profesională. În ceea ce privește serviciile fundamentale, există aici servicii, de exemplu, de îngrijire zilnică a persoanelor în vârstă sau a copiilor. În plus, servicii locale de transport și alte infrastructuri s-ar putea încadra în această situație. Situația în zonele rurale este foarte diferită de la un stat la ambru și la altul, și în ceea ce privește posibilitățile pe care le au femeile. Statele membre trebuie să analizeze foarte bine situația și să găsească măsuri care să fie adaptate la specificul uh, local și la problemele cu care se confruntă fiecare uh, femei. Statele membre ar putea da prioritate anum, anumitor, un, anumitor uh, situații, ar putea fi create un, uh, une fonduri de garantare pentru ca femeile să aibă acces mai ușor la, cred, la credite. În plus, femeile ar putea să participe mai mult la programele LEADER pentru a uh, mobiliza potențialul de dezvoltare care există într-o anumită zonă. Comisia este de acord cu faptul că ar fi bine dacă am avea mai multe date concrete în ceea ce privește situația femeilor. Cu toate acestea, ținând cont de faptul că statele membre cer o simplificare a procedurilor, ar fi dificil să le cerem raportări suplimentare. Însă, în situația în care acest lucru este posibil, ar trebui să existe statistici uh, defalcate pe gen Comisia se va ține seama de aceste lucruri în strategia legată de dezvoltarea rurală. Un alt factor important este schimbul de experiență și în acest context aș dori să atrag atenția asupra rețelei europene pentru dezvoltare rurală și a rețelelor naționale. Acestea ar putea comunica între ele pentru a împărtăși bune practici și ar fi bine dacă mai multe asociații de femei ar folosi aceste instrumente pentru a se interconecta mai bine. Mulțumesc, doamnă comisar. Am închis această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 12. Preca la relazione dell'onorevole Marinescu. Urmează acum raportul domnului